ALDE uh, în sensul numirii domnului Kent Johansson ca membru al delegației interparlamentare uh, la uh, Comisia Parlamentară Comună Croația-Uniunea Europeană. Dacă cineva are ceva de obiectat, nu, se pare că nu este cazul și atunci se consideră ca fiind adoptată această cerere. Acum Haideți să începem prima dezbatere, e vorba de cazurile de încălcare a drepturilor omului, democrației și a statului de drept. Uh, prima dezbatere se referă la Iran, cazurile recente de încălcare a drepturilor omului. Dau cuvântul domnului Belder pentru două minute și jumătate.